poziție publică. Însă sper că rezoluția noastră îi va încuraja pe ucraineni să continue pe calea reformelor economice și instituționale. Vă mulțumesc, domnule Koslovski. Acum are uh, cuvântul doamna Viciuta. Mulțumesc,